we've got a lot of voting in... Dragi prieteni, domnilor și domnilor, ne așteaptă foarte multe voturi. Haideți să ne organizăm uh, cât de bine putem. Cel puțin două ore și jumătate va trebui să tot votăm, așa că va fi o sesiune de vot foarte lungă, dar sper că înainte de vacanță reușim să facem asta ca să ne terminăm treaba cu bine. Încă o dată testăm cartelele de vot, pentru că unii dintre voi v-ați schimbat locurile. Așa că trebuie să le verificăm încă o dată. Am deschis votul. Apăsați butoanele, vă rog. S-a deschis votul. Vă rog să votați. Am închis votul. Aparatele funcționează. Haideți să luăm rapoartele pe rând. Primul pe listă. Legea privind securitatea cibernetică. Raportor, doamna Angelica Nibler. Doriți să-i luați cuvântul? Da, uh, mulțumesc, domnule președinte. Am, aș vrea doar să mulțumesc tuturor colegilor de la grupurile politice pentru uh, sprijinul foarte bun și uh, chiar am uh, lucrat uh, intens la aceste compromisuri. Mulțumesc din inimă și secretariatului, fără de care nu am fi reușit să ne descurcăm să ajungem la aceste compromisuri. Mulțumesc încă o dată tuturor celor care au lucrat la acest dosar important și aștept să văd rezultatul votului. Mulțumesc! Mulțumim, doamna raportor. Ar trebui să începem fiecare reuniune a ședinței a Comisiei ITRE spunând că fără secretariat n-am putea face nimic. Sunt pe deplin de acord cu dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Începem votul. Libe 1. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 1. Pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 238. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 239 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 240 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. IMCO 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 241 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 243 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 6. Pentru. 6 și 7 le luăm împreună. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 9 pentru. Nu, punct de procedură. Compromisul 8. La, punctul, la compromisul 8 este un punct de procedură. Domnule președinte, sunt atât de multe că nu o să reușim să votăm. Eu nu am putut să urmăresc voturile. Putem să să votăm mai lent, să ne citiți mai lent aceste amendamente, pentru că unii dintre membrii nu au reușit să voteze. Bine, compromisul 8. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 9. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 360 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 361 și libe 50. Deci cele două amendamente, 361 și libe 50. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 51. Pentru. Împotrivă. Încă o dată. IMCO 51. Pentru. Împotrivă. Verificăm electronic. Am închis votul. Avem un vot în plus de la SND. Un vot în plus de la socialiști. E bine, acum închis votul. Se adoptă. Deci IMCO 51 se adoptă. Buget 10. Pentru, împotrivă, verificăm. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 364 pentru, împotrivă, Cel de dinainte a devenit caduc pentru că l-am votat pe 45, deci 363 este caduc. Am supus la vot 364. Cine-i pentru? Împotrivă. Verificăm. patru. Am închis votul. Se respinge. 365. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 366. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 367 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. 367. Am închis votul. Să respingem. 368 pentru, împotrivă, abțineri, Să respinge. 369 pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. 370 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. IMCO 53 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. IMCO 54 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. IMCO 55 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 371 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 372 pentru, împotrivă, verificăm. Verificăm amendamentul 372. Am închis votul. Se adoptă. 374 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm electronic totuși. Am închis votul. De la socialiști, nu ați ridicat mâna. Nu îmi dau seama cum votați. 375 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. Am închis votul. Se respinge. IMCO 56 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. 376 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm încă o dată. 376. S-a închis votul. Se respinge. 377 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, verificăm. 48. Am închis votul. Se respinge. 391 pentru, Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 391. Am închis votul. Se adoptă. 392 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 393 împreună cu IMCO 61 pentru, împotrivă, Abțineri. Se resping. Bugete 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Libe 53 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 394 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a închis votul. Se respinge. Bugete 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Bugete 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 395 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 396 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Bugete 15 pentru. Împotrivă.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 Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 549 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Două amendamente luate împreună, 557 și 559 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 560 pentru, Împotrivă. Verificăm. 560. Am închis votul. Se adoptă. IMCO 96 pentru, împotrivă. Încă o dată. IMCO 96 pentru, împotrivă. Verificăm. Am închis votul. Se adoptă. Două amendamente identice, 563 și 564. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping. 565 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 566 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 567 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. IMCO 97 pentru. Împotrivă. Încă o dată. Verificăm. Nu mi-a fost clar. Se adoptă. Am închis votul. Poate că, într-adevăr, merg eu prea repede, că nu vă ridicați mâinile. Amendamentul 83. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 570 pentru. Nu. O clipă, spune președintele. Pentru că am votat amendamentul 83 și a fost adoptat, trebuie să mergem direct la LIBE 62. Toate celelalte dintre cele două devin caduce. Libe 62 așadar, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 574 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 575 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 576 pentru, împotrivă. Verificăm. 576. Am închis votul. Se respinge. 84 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 84. S-a închis votul. Se adoptă. 578 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 585 împreună cu 586 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 587 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 588 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 103 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 589 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 590 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 591 împreună cu IMCO 104. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 89. Pentru. Împotriva Abțineri se adoptă. Două amendamente, 593 și IMCO 105 împreună. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Trei amendamente, identice 594, 595 și 106 de la IMCO. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 596 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 107 pentru, împotrivă. Verificăm. Deci, verificăm 107. Am închis votul. De data asta se respinge. Libe 64. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 597. Pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 598. Pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. IMCO 108. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Da? Vreți să verificăm? La IMCO 108. 108. Am închis votul. Se adoptă. 599 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. IMCO 109 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 600 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. IMCO 111 pentru. Împotrivă. Verificăm. Am închis votul. Se respinge. 602 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 604 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 606 pentru, împotrivă, verificăm, nu mi-a fost clar. S-a închis votul. Se respinge. Clar. 607 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 90 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. IMCO 113 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 608 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 618 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 619 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 20 bis pentru, împotrivă, Verificăm. Compromisul 20 bis. Am închis votul. Se respinge. 92 pentru. Împotrivă. Verificăm. 92. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 625 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 626 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 627 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 628 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 629 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 630 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 631 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 93 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 94 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. IMCO 3 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 95 pentru, împotrivă, verificăm. La 95. Am închis votul. 96 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bugete 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Două amendamente identice, IMCO 4 și LIBE 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bugete 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 103 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 104 pentru, împotriva abțineri se respinge. 105 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 106 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 108 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 109 pentru, împotrivă. Verificăm. 109. Am închis votul. Se respinge. Bugete 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 111 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bugete 4 pentru, împotrivă, se adoptă. Libe 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 112 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 114 și libe 10 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 115 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 116 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 117 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bugete 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 118 pentru, împotrivă, abțineri, Haideți să verificăm. 118. Am închis votul. Se adoptă. 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 119 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 120 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 121 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Libe 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 122 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 123 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Libe 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 25 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 26 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 137 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 138 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. 138. Am închis votul. Se adoptă. 139. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 140 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum amendamentul 7. Pentru că 138 a fost adoptat. Deci 7. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 141 pentru. Împotrivă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 147. Am închis votul. Se adoptă. 148 pentru, împotrivă. Verificăm. 148. Am închis votul. Se respinge. 149 pentru, împotrivă abțineri, se adoptă de data asta. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 156 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 15 pentru, împotrivă, IMCO 15, încă o dată, IMCO 15, pentru, împotrivă, Verificăm. Nu e clar deloc. Am închis votul. Se adoptă. 164 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 165 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 166 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 167 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. IMCO 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. IMCO 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 168 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 169 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 11 pentru. Împotrivă abțineri. Se adoptă 170 pentru. Împotrivă abțineri. Se adoptă. 171 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Da. Verificăm? Verificăm la 171. O idee bună să mai verificăm din când în când. Am închis votul. Se respinge. 172 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 173 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 174 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Libe 21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. IMCO 23 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 181 pentru. Împotrivă. Verificăm. La 181. Am închis votul. Se adoptă de data asta. 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 185. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 186. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 187. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 188. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 190. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 191 pentru. împotriva abțineri se adoptă. IMCO 25 pentru. împotriva abțineri se adoptă. 192 pentru. împotriva. Haideți să-l verificăm. 192. Am închis votul. Se respinge. IMCO 26 pentru. împotriva Abțineri. Se respinge. 193. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Aici e necesar să verificăm. 193. Am închis votul. Se respinge. 194 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. 195 pentru, Împotrivă. Verificăm. 195. Am închis votul. Se respinge. 196 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. IMCO 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 197 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Votul final. Cu privire la proiectul de raport în forma modificată, vot prin apel nominal, am deschis votul. Am închis votul. Majoritate copleșitoare, felicitări raportorului și acum votul pentru intrarea în negocierile interinstituționale, articolul 69C, și acesta vot prin apel nominal. Am deschis votul. Am închis votul. Din nou, majoritate copleșitoare. Felicitări, doamnei raportor! Și vă mulțumesc tuturor, vouă, raportorilor din umbră, pentru munca intensă și mulțumesc întregii comisii. Securitatea cibernetică este foarte, foarte importantă. Madam? Yes. Da. Este votul final aici, înainte de a ajunge la votul final în plenară care se va avea loc în octombrie, vreau să mulțumesc tuturor grupurilor politice pentru colaborarea extraordinară pe care am avut-o cu ei, raportorii din umbră și asistenților, evident, și asistenților mei. Vreau de asemenea să mulțumesc uh, pentru modul absolut extraordinar în care m-a susținut uh, secretariatul și, în plus, vreau să mulțumesc foarte mult președintelui care a dat dovadă că uh, a fost într-o formă uh, excepțională după opt trialoguri foarte lungi. Îl mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc încă o dată tuturor. Mulțumesc! Mulțumesc, stimată doamnă raportor, mă simt din ce în ce mai bine după fiecare trialog mai ales când se termină la 4 dimineața, este absolut extraordinar. Poți să te duci să te uiți la televizor, să vezi ceva, eu știu, un, un meci de fotbal care avusese loc cu câteva ore înainte. Este extra, extraordinar. Iar acum trecem la codul european al comunicațiilor electronice. Negocierile au fost foarte complicate Împreună am avut opt uh, trialoguri, fiecare dintre ele s-au terminat după 3, 4, 5 ore. Ultimul a durat 9 ore, 12 ore. Deci să ne aducem aminte de acest lucru când vom negocia bugetul, pentru că pot fi foarte complicate. Programele cadru, de exemplu, trebuie să fim pregătim noi, Comisia ETRE, ITRE dar, cum spuneam, au fost 8 dialoguri, discuții foarte grele și mulțumită uh, președinției bulgare au făcut foarte multe lucruri. Înainte de asta a fost președinția precedentă. Deci sunt trei președinții implicate în negocierea cu Parlamentul European. Mulțumim tuturor! Votăm uh, acordul acesta uh, articolul 69F, votăm electronic, deschidem votul. Am închis votul. Extraordinar o majoritate foarte bună. O felicităm pe doamna raportor și pe raportorii din umbră. Realmente a fost un rezultat extrem de bun și n-a fost ușor de obținut. Accesul la spectru, de exemplu, a fost, care este extrem de important și totul a avut loc în interiorul dosarului Vă felicit pe toți. Și acum trecem la următorul vot. Acordul provizoriu pentru organismul autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice. Raportor a fost colegul Evgen Toșenovski. Colegul nostru are o chestiune de procedură. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc doamnei Del Castillo, vă mulțumesc domnule președinte. Vreau să mulțumesc colegilor, raportorilor din umbră. În primul rând vreau să-i mulțumesc doamnei Pilar del Castillo, colega noastră, pentru că a fost extrem de important să menținem legătura între aceste două dosare. În același timp, aș dori să mulțumesc secretariatului pentru cooperarea excepțională. A fost uh, un dosar tehnic foarte complex. A fost greu pentru asistenții noștri să păstreze legătura între cele două dosare. Cred că a fost un mare succes. În același timp vreau să mulțumesc și Comisiei Europene care ne-a ajutat să găsim un compromis tehnic sau compromisurile tehnice și să ne asigurăm că dosarele sunt corecte din punct de vedere legislativ. Vă mulțumim, domnule președinte, că ați stat până la trei dimineața alături de noi. Înțeleg că a fost greu, dar mulțumim tuturor. Și cred că a fost o mare realizare și încă o dată, Pilar, vreau să-ți mulțumesc foarte mult. A fost o treabă foarte grea.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 un vot în plus de la APP, îmi pare rău, acum e în regulă. O majoritate covârșitoare, mulțumim, îl felicităm pe raportor și pe raportorii din umbră, o cooperare excepțională. Și acum trecem la următorul, eficiența energetică, e următorul subiect. Votăm de asemenea acordul provizoriu și o chestiune de procedură, după cum știți, Aici a fost vorba de doi raportori. La început a fost domnul Gherec, apoi Miroslav Pohe. După cum uh, noi suntem un parlament democratic, dacă e necesar, vă rog ambii raportori, Miroslav, dacă dorești să iei cuvântul, poți și tu să iei cuvântul, dar acum, Edward, ai cuvântul. Głosowania nad porozumieniem wynikają... În ceea ce privește acest vot, aș propune să-l amânăm, <clears throat> date fiind negocierile cu instituțiile, pentru că trebuie să îmbunătățim conținutul. Motivarea mea e următoarea. Acest proiect pentru eficiență energetică s-a lucrat înspre un obiectiv și anume economisirea energiei. Nu e vorba de eficiență, e o problemă de conținut. Economisirea energiei nu poate fi justificată cu eficiență energetică. Peste tot acolo unde se modifică în text cu eficiența, ar trebui să, elimin- să spunem economisire. Asta atât în titlu, cât și în considerentele 3 și 4 din text. Mulți spun pe picior de egalitate eficiența și uh, economisirea, dar din punct de vedere fizic nu e același lucru. De exemplu, nu putem spune că obiectivul de reducere cu 32% înseamnă același lucru cu o eficiență sporită cu 32%. Aceea e uh, cantitatea finală economisită, e un obiectiv al uh, eficienței. Pentru unii e greu de înțeles, dar când legiferăm e important să folosim termenii potriviți. Trebuie să știm mereu despre ce vorbim și ce efecte vor avea aceste elemente. Pentru că un efect negativ al uh, folosirii greșite acestor termeni va însemna că în acest lanț vor fi ignorate primele trei elemente și se va ține cont doar de piață. Vă rog să preluați în protocolul de ședință această informație. Mulțumesc, așa vom face și dau cuvântul domnului raportor Pohar. Thank you, Jersey. Good morning, Kalisa. E puțin cam greu pentru mine să discut cu domnul Gherec pentru că este membru al grupului nostru S și D și să comentez declarația domniei sale. Încercăm să avem uh, o majoritate. Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru activitatea lor, pentru faptul că au fost flexibili au fost gata, au fost negocieri foarte grele, poate cele mai grele la care am participat eu vreodată și la sfârșitul lunii iunie am găsit, uh, am ajuns la un acord. Cred că putem vota imediat astăzi pentru că a fost aprobat de Consiliu, de Comisie și de raportorii din umbră. Deci vreau încă o dată să le mulțumesc tuturor și vreau să mulțumesc și Comisiei, domnului Store, pentru ajutorul foarte clar și susținerea în timpul negocierilor și a trialogurilor și de asemenea vreau să mulțumesc președinției bulgare care uh, au fost foarte activ. Mulțumesc și cred că putem vota acum. Mulțumesc. Înțeleg că e o propunere a raportorului, domnul Pohe, să trecem la vot. Am înțeles foarte clar această propunere, propunerea făcută de raportor. Sigur că raportorul poate să propună acest lucru și în protocol se va menționa propunerea făcută de domnul Ghere. Ca de obicei, în procedura noastră, în protocolul nostru, se va menționa propunerea făcută de domnul Gherec. Vreau, aș vrea să te susțin, Miroslav, pentru că ai menționat încă o dată Comisia Europeană. Ca și Angelica Nibler, ca și Pilar Evgen și tu, susținerea din partea Comisiei Europene a fost enormă. Deci mulțumim foarte mult pentru activitatea Comisiei și ca și pentru activitatea Comisiei la următoarele articole care vor fi votate astăzi. Reprezentanții Comisiei Europene sunt astăzi alături de noi, nu toate direcțiile generale, dar două dintre ele sunt aici împreună cu noi și comisarii ne-au susținut, comisarii uh, vin mereu la negocieri și vreau să susțin ce au spus raportorii. Ați spus cu toții același lucru, implicarea Comisiei Europene, a comisarilor, a directorilor generale a fost foarte importantă. Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la acest raport, eficiența energetică, vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale regula 59F. Deschidem votul, vot electronic, vot prin apel nominal. Închidem votul. Majoritate covârșitoare, după cum vedem. Mulțumim foarte mult. Am acceptat rezultatele acestui acord provizoriu la care s-a ajuns în urma negocierilor interinstituționale. Și acum promovarea utilizării energiei din resurse re regenerabile, reformare, raportorul a fost Jose Blanco López doriți să spuneți ceva? Da. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și eu vreau să mulțumesc în primul rând președintelui care a condus negocierilor și apoi, în mod deosebit, în numele secretariatului Vreau să mulțumesc secretariatului care a fost alături de noi. Vreau să mulțumesc pentru colaborare, pentru încrederea reciprocă a raportorilor din umbră. Vreau să-i citez. Achelia, Henkel, Cederlen, Atamburano, Turmes, care nu este aici, și Paloma. Dar vreau de asemenea să mulțumesc în mod deosebit echipelor lor, asistenților care ne-au ajutat să colaborăm și vreau de asemenea să mulțumesc persoanei care eh, a lucrat în numele grupului meu, Anton și Paula, asistențe mei, și comisiei, comisarului Caniete, echipei, și vreau de asemenea să citez pe Paula, pe Antonio, Francesco și Ana. Cred că a fost o activitate constructivă bazată pe încredere reciprocă și este de fapt sursa negocierilor noastre și a succesului. Avem un rol de lider în uh, ce privește schimbările de climă și combaterea lor, iar la următorul summit uh, vom putea să spunem că ne-am realizat ce ne-am propus. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, stimate coleg! Mai dorește cineva? Da, o chestiune de procedură. E o procedură de vot de două ore. Votăm 10. N-are rost să ținem un discurs ca la Oscar. Îi rog pe raportor să nu mai facă aici. Toată lumea s-a străduit, toată lumea a muncit, așa încât haideți să trecem la vot că ne presează timpul. Mulțumesc foarte mult! probabil că o tratăm ca pe o recompensă la Oscar. Așa înțelegem noi tot ce facem aici. Poate că nu e corect, sunt de acord cu dumneavoastră, poate că nu e corect, dar ce să facem? Iar acum, haideți să vedem, trecem la vot. Utilizarea energiei din surse regenerabile. Nu avem uh, niciun alt premiu de acordat aici. Jose Blanco Lopez, Votăm uh, acordul provizoriu, articolul 69F. Deschidem votul, vol prin apel nominal. S-a închis votul. Un vot prea mult de la S și D, acum e în regulă. Închidem votul majoritate covârșitoare. Mulțumesc foarte mult. Am aprobat acest acord provizoriu și știm foarte bine că votul se va repeta în plenară. Vom repeta toate voturile în plenară după vacanță, evident. Stimați colegi, a fost o scurtă pauză în activitatea noastră foarte grea. N-a fost nimic uh, excitant, a fost... iar acum trecem la multe, multe voturi pentru cam o oră o să dureze, deci să fim pregătiți. Raportorul nostru este domnul Iacob Dalunde, standardele de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele comerciale ușoare noi. Și avem o mulțime de voturi de data asta. O să dureze. Haideți să începem. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Compromisul 10. Care intră în concurență cu compromisul 8. Bun. 131, amendamentul 131 înainte de compromisuri, trebuie să votăm și amendamentul 132. 100, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 10, vot prin amel nominal, pentru că trebuie să verificăm așa cum trebuie, compromisul 10. Închidem votul. Se aprobă. Trecem acum imediat la amendamentul 17 și amendamentul 4 împreună pentru așteptăm încă o dată amendamentele 17 și 4 împreună cine pentru împotrivă abțineri respins 154 156 pentru împotrivă abțineri respins Și în cazul în care se resping, trecem la amendamentul 155 pentru împotrivă abțineri a, se aprobă compromisul 11 pentru împotrivă Abțineri? Să verificăm. Să verificăm. Am închis votul. Respins. Compromisul 9. Votăm electronic și aici. Vă rog, compromisul 9. Votăm compromisul 9. Am închis votul. Se aprobă. Trecem acum la amendamentul 177. 177 pentru. Împotrivă. Abțineri? Respins. 178 pentru. Împotrivă. Abțineri? Respins. 179 pentru. Împotrivă. Abțineri? Trebuie să verificăm 179. Închidem votul. Respins. 100, 180 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Două amendamente împreună, 20 și 182 pentru, împotrivă, Abțineri? Respins. Da, să verificăm. Da, verificăm cele două amendamente. Am închis votul. Respinsă. 181 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 183 pentru. Împotrivă. Abțineri. se aprobă patru amende împreună, 21, 184, 11 și 101 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 185 pentru, împotrivă, nu e clar. 185, verificăm 185. Verificăm 185. Am închis votul. Respins. Două amendamente împreună, 186 și 187, pentru, împotrivă. Să verificăm cele două amendamente, verificăm aceste două amendamente împreună, am închis votul. Respins. Două amendamente 189-190 pentru. Împotrivă, abțineri, respins. Din nou două amendamente, 191-192 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm. Nu e clar. Am închis votul. Respins. Compromisul 2 pentru Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. Două amendamente 206 și 207 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă, 208 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm 208. Am închis votul. Se aprobă. Trei amendamente, 23, 29 prima parte și 12 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. Trebuie să verificăm. Am închis votul. Respins. Și acum patru amendamente împreună. 213, 214, 215 și 216 pentru. Împotrivă. Trebuie să verificăm, îmi pare rău, spune președintele. Trebuie să verificăm. Am închis votul. Respins. 217 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 220 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Următoarele sunt caduce. Cu câteva pagini înainte s-a aprobat 153. Toate aceste amendamente, șase amendamente, sunt caduce și acum trecem la 223 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 225 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă, compromisul 4 pentru, Împotrivă. Să verificăm compromisul 4. Verificăm compromisul 4. Am închis votul. Respins. 227. Pentru, împotriva, abțineri, respins. 228. Pentru, împotriva, abțineri, re, respins. 229 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm 229, a doua parte. Am închis votul. Respins. 230 pentru. Împotrivă. Trebuie să-l verificăm și pe asta. Să verificăm 230. Am închis votul. Respins. 231 pentru, împotrivă. 231, 231 pentru, împotrivă. Abțineri. Să verificăm 231. Bun, era identic cu cel dinainte, deci nu trebuie să-l votăm. E respins. 230 și 231 sunt identice, deci sunt respinse. 232 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Deci nu trebuia votat. 233 pentru, împotrivă, încă o dată, 233 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 240 pentru, împotrivă. Să verificăm. 240. Am închis votul. Se aprobă patru amendamente împreună, 241, 242, 243, pentru, împotrivă, să verificăm. Cinci amendamente, spune președintele, cinci amendamente votate împreună. Am închis votul. Respinsă trei amendamente împreună, 244, 45 și 46 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 247 pentru. Împotrivă. Să verificăm 247. 247, verificăm 247. Închidem votul. Respins. 248. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu văd nicio mână ridicată. Nu văd nicio mână ridicată. Deci votăm electronic. 248. Am închis votul. Se aprobă. Poate că ar trebui să schimbați mâna, poate că o mână mereu ridicată vă doare mâna. Treceți la mâna cealaltă. E mai ușor de votat așa. Pentru următoarea oră măcar. 249 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 5 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm, să verificăm compromisul 5, e necesar să verificăm compromisul 5. Închidem votul. Aprobat. 257 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 258 pentru, împotrivă, Haideți să verificăm 258. 258. That's... Verificăm 258. Închidem votul. Se aprobă. 259 pentru. Împotrivă. Același lucru. Haideți să verificăm. Mi s-a părut foarte strâns votul. 259 Închidem votul. Respins. Douăste șaizeci pentru. Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. 267 și 268 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Compromisul 6. Votăm electronic. Votăm electronic la compromisul 6. Am închis votul. Se aprobă. Trecem acum la amendamentul 269. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm 269. Am închis votul. Se aprobă. Trecem acum la 271 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 273 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 275 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 27 pentru. Împotrivă. Să verificăm 27. Am închis votul. Respins. Compromisul 11, spune președintele acum cât a fost respins, deci compromisul 12 este caduc și trecem acum la compromisul 7 și votăm electronic. Compromisul 7 votăm electronic. Am închis votul. Se aprobă. 282 pentru. Împotrivă. Vă rog, verificăm electronic. 282. 282 verificăm electronic. Am închis votul. Respins. 284 pentru. Împotrivă. Abțineri. Iar nu-și ridică nimeni mâna. Deci verificăm electronic 284. 284. Închidem votul. Respins. 285 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm 285. Închidem votul. Respins. 286 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Aceeași majoritate ca și înainte. Respins. Două amendamente împreună, 287 și 96 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 287 și 96. Închidem votul. să aprobă. 28, 28 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 288 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 290 pentru, împotrivă, respins. 291 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 30 și 31 împreună. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu știu. 32. Verificăm. Verificăm 32. Închidem votul. Respins. Trecem acum la mai multe amendamente împreună, 8 amendamente, 200 până la 114, toate în 8 amendamente votate împreună. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Următorul, 6 amendamente votate împreună de la 33 la 36, pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Acum trecem la cinci amendamente împreună, dar toate sunt caduce pentru că amendamentul 154 și 156 n-au fost adoptate. Deci trecem acum la 329, probabil pe pagina următoare, 329 pentru împotrivă, abțineri, respins, 331 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm la 331, 331. Am închis votul. Re, ia, se aprobă. 331 se aprobă. Acum trecem direct la... Sunt șapte amendamente împreună, dar de la 335 până la 337 toate sunt caduce pentru că 154 și 156 și 177 n-au fost adoptate. Următorul amendament pe care îl votăm este 362. 362. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. Verificăm. Mă scuzați. 362. Am închis votul. Respins. 364. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 370 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 374 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Următorul, 40, 2 împotrivă, abțineri, respins. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se acceptă. 43-44 împreună pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm două amendamente împreună. Am închis votul. Se aprobă 45 pentru, împotrivă, abțineri, respins 46 pentru, împotrivă, abțineri, respins 46 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă 47, 48, 48 pentru, împotriva abțineri se aprobă, 50 pentru, împotriva abțineri se aprobă, fi 51, 52, 53 sunt caduce, amendamentul 3 pentru, împotriva, abțineri se aprobă, 59, 59 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 61-62 sunt caduce. Mă scuzați, spune președintele. Bun. Deci Trebuie să votăm 61 și 62, ambele amendamente trebuie votate. Nu. Bun. Poate poate să spună și ceva raportorul. Amendamentul 61. Votăm amendamentul 61. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 62 e caduc. 60 pentru. Împotrivă abțineri se aprobă 63 pentru. Împotrivă abțineri se acceptă 65. Pentru împotrivă se acceptă 68. Pentru împotrivă abțineri se aprobă 70. Următorul este 69 69 pentru, împotrivă, abțineri respins, 5 pentru, împotrivă, abțineri respins, 70 pentru, împotrivă, abțineri respins, 72 pentru, împotrivă, abțineri respins, 6 și 73 împreună pentru, împotrivă, abțineri respins, 75 pentru, împotrivă, abțineri respins, 74 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm 74, verificăm 74. Închidem votul. Respins. 76 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. 77 pentru împotriva abțineri se acceptă, 78 pentru, împotrivă, abțineri aprobat, 80 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 80, verificăm 80, Socialiștii n-au votat deloc. 80, închid votul, evident. Ridicați mâna, vă rog frumos, faceți acest lucru. 82, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 83, 7, toate sunt caduce și votăm următorul bloc de amendamente 3, 8, 86, 87 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Patru amendamente iar de la 9 la 91 pentru, împotrivă, să verificăm, să verificăm, închidem votul. Respins. Nouăzeci și trei. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se aprobă 100 pentru împotrivă, abțineri, se aprobă 104 pentru, 105, pardon, 4, se acceptă. Compromisul 4A pentru, împotriva abțineri se aprobă. 118 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm 118. Închidem votul. Se aprobă 124 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. Chestiune de procedură. Raportorul înainte de votul final. Domnul Dalunde, da, mulțumesc, domnule președinte. În numele raportorilor din umbră, vrem să discutăm uh, între grupuri pentru că votul a fost foarte, foarte complex. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Aveți două minute, o pauză de două minute. De obicei, înainte de votul final, dacă este vorba de o asemenea propunere făcută de un grup politic, Uh, Îmi pare rău. Am comandat o cafea, pentru că altfel... Vreți să comand câte o cafea pentru toată lumea? O să încerc să fac asta data viitoare, la următoarea pauză. Votul final acum. Votul final. Vot prin apel nominal. Deschidem votul. Votul final, vot prin apel nominal. Iacob Dalunde. Am închis votul. Am închis votul. Se respinge. Vă mulțumesc foarte mult, dragi prieteni. Trecem la următorul raport. Următorul raport. Raportorul este doamna Rebecca Harms. Stimați colegi, nu avem prea mult timp. La ora 12 și jumătate, interpreții termină activitatea. Voiau să spunem ceva, să dăm o declarație, dacă e necesar, o putem face acum, declarația asta. Interpreții au de făcut acesta, această declarație. Um, astăzi este ziua 36 a protestului interpreților împotriva condițiilor impuse unilateral, condiții de muncă necorecte impuse de către administrația Parlamentului. Ne pare rău să vă informăm că astăzi nu vom depăși timpul de lucru. Vă mulțumim pentru înțelegere. Uh, Așadar, vom termina la 12.30 fix. Nu avem mult timp, însă mai, este, mai sunt multe voturi. Nu știu dacă vom reuși, însă vom încerca. Mulțumesc pentru cooperare. Doamna Rebecca Harms, program de, pentru cercetare și formarea Comunității Europene a Energiei Atomice 2019-20, amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 130 pentru, potrivă, abținere. Se respinge. 132 și 133 pentru, potrivă, abținere. Verificăm două amendamente. 131 a fost retras. Votăm pentru două amendamente. Închid votul. Se adoptă. 137 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 18 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 135 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Închid votul. Respins. 1, 3, 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 138 pentru, împotrivă, abțineri se acceptă, 139 pentru, împotrivă, abțineri se acceptă, 20 pentru toate, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 21, 104 41 pentru potriva abțineri respins, 22 pentru potriva abțineri respins, 143 pentru împotriva abțineri. Verificăm. 143. Închid votul. ...142 pentru, potriva abține respins. 145 pentru, potrivă, abțineri, respins. 23 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 146 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm 146. Închid votul. Respins. Vot pe părți, 147, prima parte, pentru, potriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, potriva, abțineri. Verificăm. Partea a doua, verificăm. Închid votul. Respins. 149 pentru, potrivă, abțineri se adoptă, 148 pentru, împotriva, abțineri se acceptă, 150 pentru, împotriva, verificăm. Închid votul. Se adoptă 151 pentru, împotriva, pentru, împotriva, abțineri. Următorul pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 154 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 157 pentru, împotriva, abțineri respins. 156 pentru, împotriva, abțineri respins. 155 pentru, împotriva, abțineri respins. Verificăm 155. Închid votul. Respins. 26 și 158 pentru, împotriva, abțineri, respins. 161 pentru, împotriva, abțineri, respins. 159 pentru, împotriva, abțineri, respins. 160 pentru, potriva, abțineri. Verificăm. Vă rog. Închidem votul. Clar respins. 162 pentru, potriva, ține respins. 163 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 164 pentru, potriva abțineri se adoptă, 165 pentru, potriva abțineri verificăm, 165 verificăm, închid votul, respins, 166 pentru, potrivă, abțineri, respins, 29 pentru, potrivă, abțineri, respins, 167 pentru, potriva, abțineri. Greu de spus, verificăm, verificăm 167, închid votul, respins, 168 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă, 169 pentru, potriva, abțineri respins, 170 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 171 pentru, împotrivă, abțineri respins, 172 pentru, împotrivă, abțineri respins, 173 pentru, împotrivă, Verificăm 173. Închid votul. Respins. 174 pentru. Potriva. Abțineri. Respins. 30 175 pentru. Potriva. Abțineri. Se respinge. 176 pentru. Potriva. Abțineri se adoptă. 31 și 177 pentru, potriva, abțineri, respins. 32 și 178 pentru, potriva, abțineri, respins. 33 și 179 pentru, potriva, abțineri, respins. 182 pentru, potriva, abțineri. Verificăm, pare rău. 182, închid votul. Se adoptă. Treizeci și patru pentru potrivă abține respins, treizeci cinci pentru potrivă abține respins, 184 pentru potrivă abține respins, 185 pentru potrivă Verificăm, da? 185. Închidem votul, respins. 186 pentru, potrivă, abține, respins. 187 pentru, potrivă, abține, respins. 36 pentru, potrivă, abține, respins. 188 pentru, potrivă, abține, respins, 37 pentru, împotrivă, abține, respins, 38 pentru, împotrivă și 189 pentru, împotrivă, ține respins, 190 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 39 pentru, împotrivă, abține respins, 193 pentru, potrivă obține respins. 40 pentru, potrivă obține respins. 41 și 194 pentru, potrivă obține respins. 42 și 195 pentru, potrivă obține respins. 43 pentru, potrivă respins. 44 pentru, potrivă abține, respins. 45 196 pentru, împotriva, abține, respins. 46 și 197 pentru, potrivă, obține respins, 47 și 198 pentru, potrivă, obține respins, 48 pentru, împotrivă, obține respins, 49 și 199 pentru, împotrivă, verificăm, 49 și 199, închid votul, respins, 50 pentru, potrivă, abțineri, respins, 200 pentru, potrivă, obține respins, 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 52 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 53 pentru, împotriva ține respins, 202 pentru împotriva abțineri verificăm, 202 închid votul se adoptă 203 pentru potrivă abține respins 54 204 pentru împotriva, abținere, respins. 205 pentru, împotriva, abținere, respins. 55 pentru, împotriva, abținere, respins. 56 pentru, împotriva, abțineri, respins. 206 pentru, împotriva, abțineri, respins. 57 pentru, împotriva, abțineri, respins. 207 pentru, împotrivă. Verificăm, 207. Închis votul. Se adoptă 208 pentru potrivă, ține respins. 58 și 209 pentru împotriva, ține respins. 59 și 210 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 61 și 211 bună echipă Harms și Tamburano deci 61 și 211 pentru Potrivă, abțineri, se respinge, 62 pentru, împotriva, abțineri, se respinge, 212 pentru, împotriva, abțineri, respins. 66, 67 pentru, împotriva, abțineri, respins, 64, 65 pentru, împotriva, abțineri, respins, 68, 69 pentru, împotriva, abțineri, respins, 70 pentru, împotriva, Verificăm. 70. Închid votul. Respins. 71. Vot pe părți. Prima parte pentru, potrivă, abține, respins. Partea a doua. Cade. Pentru că a fost adaptat adoptat, nu a fost adoptat unul din amendamentele anterioare, 72 la fel, 73 acum, pentru, potrivă, abținere, respins, 1 pentru, potrivă, abținere, respins, 75 pentru, potrivă, abținere, respins, 78 pentru, 76, scuze, pentru, potrivă, verificăm 76, închid votul. respins, 74 pentru, potrivă, abțineri, 74, vă rog să votați aici. Am închis votul. Respins. 78 pentru, potrivă, abțineri, respins, 79 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm 79. Închid votul. Respins. 2 pentru, potrivă, abțineri, respins. 80 pentru, potrivă, abțineri, respins. 81 pentru, potrivă, abține, respins. 82 pentru, potrivă, abține, respins. 3 pentru, potrivă, abține, respins. 83 pentru, împotrivă, 83, verificăm. Închid votul. Respins. 84 pentru împotriva, abținere. Se adoptă 85 pentru, împotriva, abținere, respins. 4 pentru, împotriva, abținere, respins. 86 pentru, împotriva, abținere, respins. 5 pentru, împotriva, abținere, respins. 87 pentru, împotriva, se adoptă. 88 pentru, de la 87 sărim la 89 pentru 89 pentru împotrivă de fapt 89. V-am am pus la vot 89. Deschidem votul. 89 e retras. Păi nu ni s-a spus retras. Doamna Moody și Balcitis ați retras. Bine. Deci nu să punem la vot. Votăm 90 atunci. Pentru. Împotriva. Abțineri. Verificăm. Verificăm 90. Închid votul. Respins. 91 și 92 pentru. Împotriva abțineri se adoptă, 93 pentru, potrivă abțineri se adoptă, 6 pentru, potrivă abțineri respins, 94 pentru, potrivă abțineri se acceptă, se adoptă, 95 pentru, 94 verificăm, 94 Închid votul. Respins. 95 pentru. Potrivă se adoptă. 96 pentru. Potrivă abține respins. 7 și 97 pentru. Potrivă abține respins. 98 pentru, potrivă, abțineri, respins. 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mergem la 8, 8 și 102 împreună pentru, împotrivă, abțineri, respins. 9 și 103 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 104 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 105 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 106 pentru, împotrivă, mm, nu știu, verificăm 106. Vot electronic, închid votul. Se adoptă. 107 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 10 și 108 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 11 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 110 pentru împotriva obține respins, 109 pentru împotriva abțineri se adoptă, 111 pentru împotriva abțineri respins, 112 pentru împotriva abțineri se adoptă, 12 pentru împotriva abțineri respins, 113 pentru împotriva abținării. Se adoptă. 115 pentru împotriva abținării. Se adoptă. 116 pentru împotriva abținerii. Respins. 117 pentru împotriva Verificăm 117. Închid votul. Adoptat, clar. 118 pentru, împotriva, abținere, respins. 119 pentru, împotriva, abținere, se adoptă. 13 pentru, împotriva, abținere, respins. 120 pentru împotrivă verificăm 120 <clears throat> închid votul se adoptă 121 pentru împotrivă abțineri se adoptă 122 pentru împotrivă abțineri respins 123 pentru împotriva abțineri se adoptă 124 pentru potrivă abțineri se adoptă 14 și 125 pentru potrivă țineri respins 15 și 126 pentru potrivă abțineri respins 127 pentru împotrivă, obțineri, verificăm. 127, închid votul, respins, 16 pentru, potrivă, abțineri, respins, 128 pentru, potrivă, abțineri, respins, 129 pentru, potrivă, abține, se adoptă. Vot final pe proiectul de raport, așa cum a fost modificat. Nominal, deschid votul. Și închid votul. Se adoptă. Felicitări doamnei raportor. Nu a fost ușor. Sunteți atât de politic, atât de uh, politicos, dar e un dezastru nuclear, da, voi verifica. Eu sunt organizatorul. Ce pot face eu? Majoritatea a decis cu grijă, dar pentru mine e un dezastru, însă vom vedea cum evoluează lucrurile în domeniul nuclear. Mulțumesc! Așa e în Uniunea Europeană, pe multe lucruri nu suntem de acord, dar până la urmă câștigă regulile democratice și cred că în acest caz Rebecca îmi pare rău. E vorba de democrație, nu? Haideți să apărăm democrația. Haideți să mergem mai departe, de fapt. Domnul Krasnodepski, Zislav. Infrastructura pentru combustibili alternativi în Europa, timpul să acționăm. Compromisul 1. Pentru, împotriva, abținere se adoptă. Compromisul 2. Pentru, împotriva, abținere se adoptă. Compromisul 16. Pentru, împotriva, abținere se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotriva, abținere se adoptă. 24 pentru, potrivă, abțineri, verificăm 24, închid votul, respins, compromisul 4 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă, compromisul 5 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă, compromisul 6 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă, Compromisul 7 pentru, potriva, abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, potriva, abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, potriva, abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru, potriva, abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, potriva, abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, potriva, abțineri se adoptă. Vot final, un nominal. Deschid votul. Închid votul. Felicitări raportorului celor din umbră. Se adoptă cu mare majoritate. Mulțumim pentru un raport scurt și trecem la următorul. Domnul Gaier. Amendamentele pe bugetul general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2019, toate secțiunile. Foarte important, ar trebui să încercăm să încheiem înainte de 12.30, dragi prieteni. 201 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 211 pentru, potrivă, abțineri, respins. 212 pentru, potrivă, Verificăm. 212. Închid votul. Respins. Destul de clar. Pare rău. 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 213 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Împreună cu 214 sunt identice. 8 pentru, potrivă, abțineri se adoptă, 215 pentru, potrivă, abțineri se adoptă, 216 pentru, potrivă, abțineri respins, 19 pentru, potrivă abțineri se adoptă, 217 pentru, potrivă abțineri respins, 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 218 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 219 și 220 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 221 pentru, împotriva, abțineri. Se respinge. 41 pentru, împotriva, țineri. Se adoptă 201 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă 223 pentru, împotriva, abțineri. Se respinge. 208 pentru, împotriva abțineri se adoptă. În bloc votăm 8 amendamente. De la 76 la 83 pentru, potriva abțineri, se adoptă. 224 pentru, potriva abțineri, respins. 86 pentru, potriva abțineri, se acceptă. 225 pentru, potrivă, abține respins. 87 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 226 pentru, potrivă, abțineri, respins. 103 pentru, potrivă abțineri, se adoptă. Trei amendamente în bloc, 138, 139 și 43 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 227 pentru, împotriva abțineri respins, 168 pentru, împotriva abțineri se adoptă, trei amendamente, următorul bloc pentru, împotriva abțineri se adoptă, 228 pentru, împotriva abțineri respins, 179 pentru, potrivă, abține, se adoptă, 229 pentru, potrivă, abțineri. Înțeleg că e adoptă. Haideți să-l verificăm, nu a fost clar. 229. Închid votul. Respins. 8-3 pentru împotriva abține se respinge. 230 pentru împotriva țineri se, res- se acceptă, scuze. 231 pentru împotriva țineri respins. 1-9-3 pentru împotriva țineri se adoptă. 232 pentru împotriva abțineri respins. 196 pentru, potriva, abțineri, se adoptă. 233 pentru, potriva, abțineri, respins. 197 pentru, potriva, abțineri, se adoptă. 198 pentru, potriva, abțineri, se adoptă. Avem primul vot în bloc. Luăm vreo 10 amendamente împreună pentru, potriva, abțineri, se adoptă. Al doilea vot în bloc, mai multe amendamente, 10 pagini pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 2, 3, 4 pentru, împotrivă, obține respins, 2, 3, 5 pentru, împotrivă, obține respins, 2, 3, 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 2, 3, 7 pentru, împotrivă, obțineri se adoptă, 2, 3, 8 pentru, împotrivă, obțineri se adoptă, 2, 3, 9 pentru, împotrivă, obțineri se adoptă, 240 împreună cu amendamentul oral al domnului Eiler pentru potrivă abțineri se adoptă 241 pentru potrivă abțineri se adoptă 242 pentru potrivă abțineri se adoptă 243 pentru potrivă abțineri respins 244 pentru, potrivă, abține respins, 245 pentru, potrivă, abțineri. Verificăm. Dragi colegi de la SND, voi nu votați deloc. Domnul Zorinio și Zanonato au votat acum câteva minute și acum au terminat totul. Stânga nu votează deloc. Domnul Columbaciu și dumneavoastră. 245, da? Verificăm electronic 245. Am deschis votul. Închid votul. Respins. 246 pentru, potriva, obțineri, respins. Mulțumesc. 247 pentru împotriva abține respins, 248 pentru împotriva abține se adoptă, 249 pentru împotriva abține se adoptă, 250 pentru împotriva abține respins, 251 pentru împotriva abține respins, 252 pentru împotriva abține respins, 253 pentru împotriva abține respins, 254 pentru, împotrivă, abține, respins. 255 pentru, împotrivă, abține, respins. 256 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 257 pentru, 257 pentru, împotrivă, abține, respins. 258 pentru, împotrivă, abține, respins. 259 pentru, potrivă, obțineri respins. 260 pentru, împotriva, obține respins, 261 pentru, împotriva, obține respins, 262 pentru, împotriva, obține respins, 263 pentru, împotriva, obține respins, 264 pentru, împotriva, obțineri se adoptă, 264 se adoptă, 265 pentru, împotriva, obțineri se adoptă. 267 împreună. Nu, doar 267 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 268 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 270 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă adoptă. 271 pentru împotriva abținere se adoptă. 272 pentru împotriva abțineri se adoptă. 273 pentru împotriva abțineri se adoptă. 274 pentru împotriva abțineri se adoptă. Bine, am reușit să ducem la bun sfârșit acest vot important, bugetul pe anul viitor. Și acum doamna Sofia Sacorafa, propunere de regulament cu privire la dispoziții comune privind fond, mai multe fonduri în uh, ceea ce privește sprijinul acordat reformelor structurale. Amendamentul 1, vă rog, foarte important. Uh, re rejection of Respingem propunerea comisiei. Supunem la vot respingerea propunerii comisiei. Am deschis votul. Votul este cu apel nominal foarte important. Am închis votul. Așadar, am respins propunerea comisiei. Vot final, nu mai avem ce altceva să votăm în acest raport. Prin urmare, mergem la ultimele două. raportor Liv Viering. Este vorba despre evaluarea tehnologiei medicale. Începem cu 54. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Nu, haideți să verificăm. Cincizeci și patru. La 54 am închis votul.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 Compromisul 12. Am închis votul. Se adoptă. Mergem la 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru, Vreți să verificăm compromisul 14? Ok, îl verificăm. Verificăm așadar la compromisul 14. E o idee bună să-l verificăm. Am închis votul. Se adoptă cu o majoritate. 83 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 84 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. 84. 84, spune președintele. Deci verificăm amendamentul 84. Am închis votul. Se respinge. Compromisul 15. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 86. Pentru. Împotriva. Se respinge. Compromisul 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 90 pentru, împotriva abțineri se respinge. 92 91 se corectează președintele pentru, împotriva abțineri se respinge. 92 pentru, împotriva se respinge. 93. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 97. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 101. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 102. Pentru Împotrivă. Haideți să-l verificăm. 102. Verificăm. Am închis votul. Se respinge. 103 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 104 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 105 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 106 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 107 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 108 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 109 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 110 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 111 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. 111. Am închis votul. E respins. 112 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 115 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. 115. Am închis votul. Se respinge. 116 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 117 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 17 pentru, împotriva abțineri se respinge, 120 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 121 pentru, împotriva abțineri se respinge, 122 pentru, împotriva Haideți să verificăm. 122. Să-l verificăm. Am închis votul. Se respinge. 123 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 124 pentru, împotrivă. Verificăm. 124. Am închis votul. Se adoptă. 125. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 24A. Verificăm electronic. Votăm electronic la compromisul 24A. Am închis votul. se respinge. Deci mergem la 24. Cine-i pentru? Împotrivă. Haideți să-l verificăm și pe acesta electronic, pentru că nu sunt sigur. Am închis votul. Se adoptă. Mergem la 131. 131 pentru. Împotrivă. Verificăm. 131. Am închis votul. Se respinge. 132 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Domnule președinte, domnule președinte, ar trebui să ne oprim. Este vorba despre respectarea dreptului interpreților. Nu avem timp să terminăm și nu ar trebui să continuăm fără ei. Este o chestiune de apărare a democrației și a drepturilor. Dacă mai continuăm uh, după 12.30 o să transmitem uh, un mesaj foarte negativ. O să dăm un exemplu prost societății. Eu nu rămân. Bine, dar e încă 12.29, nu încă 12.30. Îmi pare rău, stimată doamnă. Într-un minut sau două puteți pleca și ne să oprim, nu acum. Ne-ați luat un minut din timpul de lucru, îmi pare rău. Okay. Okay, dear French. Okay. Okay, dear French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 Drepturile sindicale sunt importante pentru noi. Știm că e momentul ca interpreții să se oprească. Știm asta cu toții. Asta e decizia noastră, dacă vrem să continuăm. O clipă. Ok, ok. I understand that you are not ready to discuss anything and we would like to stop because without interpretation we cannot for go forward.